competenti autorità della Romania mi hanno comunicato l'elezione dell'onorevole Emilian. Autoritățile române mi-au notificat că domnul Miran Padel uh, va înlocui pe doamna Corina Crețu începând cu 1 noiembrie 2014, în conformitate cu articolul 7 alineatul 1 pentru alegerea membrilor la Parlamentul European prin vot universal direct. Articolul 4, alineatele 1 și 4 ale regulamentului, Parlamentul ține cont de alegerea domnului Pavel începând cu 1 noiembrie 2014. În conformitate cu articolul 13 alineatul 3 al regulamentului, atâta timp cât nu există obiecții, domnul Pavel va lua loc aici la Parlament uh, cu drepturi de pline dacă a semnat uh, declarația conform căreia nu are niciun uh, post incompatibil cu cel de membru al Parlamentului European. Este adevărat onoare pentru mine să salut aici o delegație din Canada care este prezentă la tribună.